pe sprijinul parlamentului european. vă mulțumesc. mulțumesc. dezbaterea pe acest subiect se încheie aici. Voturile vor avea, votul va avea loc astăzi la ora. doisprezece și acum putem trece la următoarea temă de pe agenda noastră, raportul domnului Ianuș Wojciechowski vaccinarea împotriva febrei catarale ovine și dau cuvântul raportorului. Dziękuję panie przewodniczący. Wysoka Izbo, mam Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, este pentru mine o plăcere și de altfel sunt și obligat să vă prezint raportul meu în ce privește revizuirea directivei despre vaccinarea împotriva febrei catarale. E o maladie care a afectat rumegătoarele peste tot în Uniunea Europeană. În urmă cu câțiva ani am avut ocazia să vă prezint o strategie pentru bunăstarea animalelor. Era o strategie bazată pe principiul prevenirii și a unui tratament mai eficient. Astăzi uh, am avem un raport care merge în aceeași direcție. Există deja în Uniunea Europeană vaccinarea împotriva uh, febrei catarale și noi ne dorim să stimulăm acele acțiuni care să îmbunătățească prevenirea. Pentru că dacă animalele vor fi în, într-o stare mai bună, vor fi mai sănătoase, se vor reduce costurile. Ce s-a schimbat față de uh, directiva din 2000 vaccinurile care erau valabile, care erau disponibile în anul 2000 erau cele așa numite vi atenuate. Însă existau anumite temeri și anumite efecte secundare, ca de exemplu transferul virusului către acele animale care nu fusese vaccinate. și se ajungea la anumite uh, obligații, se trebuia să se țină cont de anumite constrângeri, ca de exemplu vaccinarea animalelor numai într-o anumită regiune și așa mai departe. Între timp uh, au fost create noi tipuri de vaccinuri care au putut să fie și testate și nu mai există acest risc al transferului uh, virusului. În plus, aceste vaccinuri pot să fie uh, administrate fără să mai existe constrângeri, așa cum era cazul cu uh, prima generație de vaccinuri. Am lucrat destul de rapid. Am avut un calendar restrâns pentru acest raport, am primit proiectul de la comisie și acum ne prezentăm raportul la Parlament. Noi ne dorim să realizăm următorul obiectiv. Să se poată organiza campanii masive de vaccinare cât mai repede cu putință și în amendamentele pe care le-am făcut eu la acest raport eu am sugerat niște termene pentru modificarea legislațiilor naționale, astfel încât uh, uh implementarea directivei revizuite să uh, fie uh, să efectivă și să nu mai uh, fim nevoiți să așteptăm încă un an înainte de a putea demara aceste campanii de vaccinare. Aș vrea să vorbesc acum despre o chestiune mai controversată. Știți că Comisia Europeană um, are aceste tabele de corelare. Noi, în raport, am spus că asemenea tabele reprezintă o inițiativă bună pentru că se vede cum a fost transpusă directiva în legislațiile naționale însă administrația din anumite state membre consideră că obligația de raportare în ce privește implementarea legislației nu este decât o uh, birocrație în plus și nu uh, um, dorește să uh, respecte această obligație. Noi considerăm însă că aceste tabele de corelare sunt deosebit de utile, ar trebui să fie folosite în continuare pentru că ne dau o imagine bună a Uh, uh, stadiului de implementare a legislației comunitare în diferitele state membre. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Am sentimentul că uh, această inițiativă legislativă este în beneficiul fermierilor noștri și a celor care cresc animale în Uniunea Europeană. Mulțumim, domnule raportor. Acum dau cuvântul în numele Comisiei domnului Șefcovici. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte. Comisia este recunoscătoare Parlamentului pentru propunerea aceasta pentru o mai bună facilitare a vaccinării împotriva febrei catarale și uh, este o problemă importantă, într-adevăr. Vreau să mulțumesc mai ales domnului raportor, domnul Wojciechowski, pentru uh, raport și pentru comentarii. Mulțumesc. Febra catarală a fost cauza multor îngrijorări eh, din partea crescătorilor de animale în întreaga Uniune Europeană. În eh, anii 90 era o boală exotică pentru Europa și apărea doar sporadic în sudul Europei. Însă, în recenții ani, au existat valori epidemice a acestei boli în multe state membre, inclusiv în nordul și centrul Europei, cu uh, multe uh, pierderi uh, de animale. În ultimii ani, S-au înregistrat îmbunătățiri în uh, situația cu această boală în întreaga uh, Europa, uh, mai ales datorită unor campanii masive de vaccinare cofinanțate masiv de Uniunea Europeană. E vorba de 150 de milioane, alocat Uniunea Europeană 120 de milioane în 2009 și o sumă că și mai mare în următorii ani. Conform regulilor actuale, vaccinarea e permisă doar în zonele care fac subiectul anumitor constrângeri din cauza uh, prezenței acestei maladii. Amendamentele depuse la directivă uh, înseamnă posibilitatea de a avea vaccinuri inactivate peste tot în Uniunea Europeană. Asta ar permite utilizarea uh, vaccinării preventive împotriva febrei catarale și un mai bun control al maladiei și mai puțin povară pe sectorul agricol. Uh, Parlamentul raport, uh, <coughs> raportul Parlamentului, vă scuzați, vine la timp, pentru că este o situație îngrijorătoare, într-adevăr, în Uniunea Europeană și uh, e clar că există o situație de urgență pentru că statele membre să aibă destul timp de a vaccina animalele înaintea următorului sezon al bolii. Trebuie să ne gândim că, deși situația s-a îmbunătățit în ultimii ani, Uh, maladia nu a fost eradicată. Uniunea Europeană rămâne supusă riscului de noi valori epidemice de febră catarală în viitor și e important ca statele membre să aibă ocazia să-și protejeze animalele împotriva virusului atunci când sunt supuse riscului și statele membre ar trebui să poată, să-și poată optimiza programul de vaccinare pentru a reduce impactul uh, de noi valuri epidemice în Uniunea Europeană. Un număr de state membre au indicat deja că doresc să implementeze această măsură cât mai devreme posibil. Domnul raportor s-a referit la problema dificilă a acestor tabele de corelare, care sunt foarte importante pentru a vedea cum, dacă uh, legislația europeană se transpune așa cum se cuvine în statele naționale. E o problemă care durează de multă vreme, am avut multă dezbatere aici în legătură cu modul în care trebuie controlată și monitorizată aplicarea uh, uh, legii europene în, la nivel național. Vedem că aceste tabele e cel mai bun, sunt cel mai bun mod de a monitoriza și de a ne asigura că legislația este transpusă așa cum se cuvine. În același timp, suntem conștienți că, mai ales în aceste situații de urgente, de urgență, uh, cum este uh, cea din dosarul pe care discutăm astăzi, trebuie să găsim o soluție și la, uh, împreună cu um, Parlamentul European și cu Consiliul ca să evităm blocajele necesare și sper că și Consiliul va da dovadă de suficientă flexibilitate pentru a reuși să adoptăm această legislație la timp înainte de a începe sezonul febrei catarale. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, domnule comisar. Și acum trecem la vorbitorii numele grupurilor politice. În primul rând, doamna Iegle, din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Propunerea de directivă privind vaccinarea împotriva febrei catarale ovine este într-adevăr un pas important pentru eradicarea acestei boli, o boală care afectează vitele, oile și caprele, deci rumegătoarele în general și trebuie să fie combătută. Utilizarea vaccinurilor uh, inactivate permite campanii de vaccinare de succes și permite protejarea uh, zonelor în care boala nu a izbucnit încă. Statele membre trebuie să utilizeze această vaccinare într-un mod eficient și Trebuie să uh, reducem la maximum povara pe care o suportă agricultorii. Noile vaccinuri permit uh, o combatere globală a acestei boli. Și este vorba aici despre o îmbunătățire considerabilă a sănătății animalelor. Uh, boli ca febra catarală ovină pot fi acum eradicate și cu cât șansele de eradicare sunt mai mari, cu atât mm, avem posibilități mai bune de creștere și de uh, uh, exportare a rumegătoarelor. Uh, luni uh, acest raport a fost adoptat în unanimitate în Comisia pentru Agricultură, mesajul fiind așadar foarte clar. Grupul PPE va vota în acest sens astăzi în plen și Um, raportorul vorbea despre tab de corelare și spunea că acestea trebuie să fie uh, integrate, trebuie să rămână în directivă. Da, sunt de acord, nu putem să adoptăm o decizie în Europa fără ca statele membre să știe cum să o implementeze. Avem nevoie de transparență și îmi spun acest lucru foarte clar. Această transparență este o garanție pentru credibilitatea Uniunii Europene și în încheiere mulțumesc raportorului pentru um, eforturile sale și pentru cooperarea sa. Mulțumesc, vom susține raportul dumneavoastră. Jegle. Uh, Văd că uh, s-a ridicat un uh, cartonaș albastru. Îl acceptați? Acceptați, doamnă Jegle, cartonașul albastru? Microfonul, vă rog. I have a statement rather than a question. Am o declarație mai degrabă decât uh, o uh, întrebare. Votul nu a fost unanim pentru că eu nu am votat pentru. Mulțumesc pentru, uh, cartonașul albastru, spune domnul președinte, se utilizează pentru uh, o întrebare. Data viitoare vă invit să adresați o întrebare. Și dau cuvântul acum domnului uh, Gutierrez, care reprezintă grupul socialiștilor și democraților. La lengua azul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Febra catarală a fost o amenințare permanentă pentru rumegătoarele din Europa. Și nu numai am luptat ani de zile împotriva acestei uh, maladii cu ajutorul vaccinilor vii atenuate, însă virusul putea să se transmită și animale care nu fuseseră contaminate inițial să se îmbolnăvească. Este motivul pentru care nu uh, existau campanii de vaccinare decât în acele zone unde se constataseră uh, cazuri de uh, rumegătoare îmbolnăvite. Dar aceste campanii de vaccinare nu ne permiteau să luptăm împotriva problemelor care apăreau apoi pe piața uh, vânzării produselor provenind de la aceste animale. Ori acum, datorită noi generații de vaccinuri, putem să facem campanii de vaccinare preventive. Însă, nu trebuie ca statele membre să se folosească de scuza tabelelor de corelare pentru a întârzia punerea în aplicare a acestei directive înainte de această vară. Mulțumesc acum doamna uh, Paulsen în numele ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Wojciechowski pentru că a uh, întocmit un raport care vine exact la timp. Colegi, eh, colegii deja au vorbit aici eh, despre conținutul raportului. E vorba despre un nou vaccin eficient care să poată fi cu adevărat eh, utilizat. Deci vreau să-mi aduc și eu contribuția și să subliniez faptul că e vorba probabil de prima probă semnificativă în domeniul agricol a, ce, a ceea ce se va întâmpla atunci când, într-adevăr, va începe să se schimbe clima. În țara mea, Suedia, o maladie cum este cea a febrei catarale ovine eh, era ceva nemai auzit și nemai întâlnit eh, acum 4-5 ani de zile. Erau doar cazuri sporadice în sudul Europei, dar acum a devenit o realitate și pentru nordul Europei. Iată, am avut prima epidemie în Suedia. Deci, E extrem de important să începem aceste vaccinări acum, dar este de asemenea important să înțelegem că atunci când vorbim despre climă și mediu și viitorul uh, european, să înțelegem cu adevărat că nu vorbim doar de secetă, nu vorbim doar de ploi, vor fi schimbări climatice majore toată clima se va schimba și atunci sigur că și situația bolilor și epidemiilor se va modifica, atât la animale cât și la oameni. Trebuie să luăm lucrurile în serios în calculele noastre, în planificarea noastră. Când vorbim de strategia UE 2020, e foarte important și ca noi, legiuitorii, să înțelegem că nu putem lua decizii bune uh, decât bazate pe cunoștințele noastre de astăzi, de la ora actuală, dar trebuie să fim flexibili și să luăm în considerare noile cunoștințe și, desigur, și noile vaccinuri. Mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului Nicholson în partea grupului conservatorilor și democraților, ă, reformiștilor, mă scuzați. Mulțumesc. În primul rând, <clears throat> doresc să-i mulțumesc domnului ă, Wojciechowski pentru ă, pentru spiritul pe care l-a adus în acest raport. A lucrat foarte mult la elaborarea lui și aș dori să mă întorc la acele tabele de corelare, pentru că domnul comisar spunea că speră uh, că vor fi de bună calitate, dar pentru noi speranța nu este suficientă, domnule comisar. Trebuie să uh, avem la dispoziție aceste tabele de, cole, de corelare uh, pentru a putea implementa această legislație încă din această vară. Uh, Domnule, domnul Wojciechowski a făcut tot ce a putut, dar nu poate fi învinuit pentru nicio întârziere și ar fi uh, uh într-adevăr uh, păcat dacă um, aceste acțiuni birocratice ar aduce întârzieri. Uh, e vorba de un virus care circulă foarte rapid și trebuie să putem să demarăm campaniile de vaccinare. Așa cum a spus raportorul și așa cum au spus și ceilalți vorbitori, prevenirea este foarte importantă și de aceea rog Comisia să ne asigure că birocrația nu va întârzia acest proces. Mulțumesc, domnul Ecniu. Mulțumesc. E vorba de o maladie în care fermierii, fermierii trebuie să-și ia uh, deciziile ei însuși, bazate pe uh, împrejurile proprii. Eu mă, nu mă bazez pe opiniile unor birocrați din alte țări. Eu apreciez uh, susținerea contribuabililor uh, din Marea Britanie și eu nu cred că Uniunea Europeană ar trebui să se implice. Vă rog uh, să nu răutățiți lucrurile, că a luat deja destule decizii proaste. Tratatul de la Lisabona nu a adus schimbări fundamentale. De ce atunci atâtea măsuri trebuie reformate ca uh, uh, să se conformeze tratatul în legătură cu funcționarea uh, Uniunii Europene. Eu nu, noi nu știm cum se va rezolva problema cu tabelele de corelare. Asta nu face decât să ilustreze confuzia la care duce această codecizie. Uh, guvernul britanic uh, dă, dă bani și alte state membre nu fac același lucru. Mulțumesc. Și acum doamna Dodds. Thank you, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și... Mulțumesc, uh Mulțumesc raportorului pentru sprijinul său. Deși sunt în uh, favoarea principiului care se ascunde în spatele acestui raport, trebuie să adaug că acest vaccin trebuie utilizat numai atunci când autoritatea competentă identifică un risc semnificativ pentru uh, rumegătoarele respective. În uh, Irlanda de Nord, autoritățile competente au uh, făcut deosebite eforturi pentru a se asigura că vaccinul nu circulă și pe teritoriul nostru. Într-adevăr, este nevoie despre garanții pentru aceste uh, zone în care virusul nu circulă. Deși uh, există riscuri considerabile de transmitere a virusului, trebuie să susțin uh, necesitatea ca și Irlanda de Nord să poată să beneficieze de aceste vaccinuri. Uh, Um, atunci când a fost, uh, atunci când este nevoie, trebuie să fie implementate măsuri de control și de limitare a uh, comerțului pentru a uh, reduce riscul transmiterii acestui, acestei boli și pentru a proteja zonele europene de epidemie. Cred că acest lucru este foarte uh, important în cadrul procesului de monitorizare a posibilităților de izbucnire a unei epidemii de acest tip. Domnul Niculescu. Mulțumesc, domnule președinte. Epidemiile precum uh, cele de febră catarală ovină afectează grav crescătorii de animale, dar și consumatorii și economia europeană în general, prin mortalitatea animalelor și prin uh, perturbarea comerțului

Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, vreau în primul rând să-i mulțumesc și eu domnului Wojciechowski și tuturor raportorilor din umbră pentru munca depusă pe acest dosar, care dorește să flexibilizeze normele legate de vaccinarea contra febrei catarale. Comisia de Agricultură eh, s-a angajat pentru a aproba de urgență textul și să permită să se pornească campania de vaccinări înaintea verii. Comisia Europeană prezentase o propunere care nu ținea cont de adoptarea Tratatului la Lisabona și lăsa puterea decizională doar în mâinile Consiliului, excluzând complet Parlamentul. După intense negocieri, și aici vreau să mulțumesc Serviciului Juridic al Parlamentului și Secretariatului Comisiei pentru Agricultură, am reușit să găsim un acord pentru a schimba temeiul juridic conform articolului 43 alineatul 2 al tratatului. Deci, în cadrul procedurii legislative ordinare, acum ne așteptăm ca și Consiliul cu aceeași eficiență să uh, se alinieze la poziția noastră și să includă tabelele de corelare ca să dăm un răspuns rapid pentru uh, agricultorii europeni. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Și acum domnul A. Ward. Uh, thank you, Mr. President. Mulțumesc. Uh, în ceea ce privește măsurile legate de vaccinare și restricția uh, circulației animalelor, numărul de cazuri a scăzut foarte mult în uh, uh ultimii ani. Într-adevăr, uh, această boală are uh, efecte foarte negative asupra um, economiei rurale. Utilizarea vaccinurilor inactivate împotriva acestui acestei boli poate fi o măsură deosebit de eficientă și doresc să-l felicit pe raportor pentru munca sa în acest sens. Uh, trebuie să uh, încercăm să reducem uh, povara pe care o suportă agricultorii în lupta împotriva acestei boli și Vaccinarea reprezintă o măsură de prevenire eficientă împotriva acestei boli și trebuie să fie înso- însoțită de măsuri de control și de monitorizare pentru a asigura eradicarea, posibilitatea eradicării acestei boli în uh, Europa. Președintele îl roagă să vorbească mai rar. Citiți prea repede și interpreții nu reușesc să traducă. Într-adevăr, timpul trece foarte rapid, domnule președinte. Doamna Gerling. Thank you. This Vă mulțumesc. Această legislație va oferi mai multă flexibilitate și mai multă speranță. Prea mult timp campaniile de vaccinare erau limitate pentru că nu existau suficiente produse disponibile sau ele nu erau uh, suficient de eficiente. Febra catarală poate să fie un dezastru. De asemenea, poate să fie o catastrofă dacă nu le protejăm pe animale de boli, precum febra catarală. Eu sper că acest raport va fi votat astăzi și astfel și Regatul Unit va, va putea să se desfășoare o campanie de prevenire a febrei catarale și astfel fermierii vor putea să facă economii. Dar este de asemenea de o importanță vitală ca această directivă să fie implementată cât mai repede cu putință, pentru că pentru a asigura protecția totală a animalelor, campania de vaccinare trebuie să aibă cel mai târziu uh, loc în luna mai. S-a vorbit mult despre tabelele de corelare, dar uh, eu trebuie să vă spun că fermierii nu știu ce sunt acestea și nu înțeleg care este importanța lor. N-ar trebui să fie o piedică în calea aplicării acestei legislații. Haideți să uh, înaintăm, să ne gândim la chestiunile urgente și să uh, ne vaccinăm uh, toate rumegătoarele. Mulțumim, doamna Köstinger, acum. Vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, febra catarală a afectat deja întregul sector agricol. Începând cu anul 2000 s-au produs epidemii în diverse state membre, epidemii care au dus la multe pagube pentru agricultori. Și atunci când se produce o asemenea epidemie, Sigur că cei mai lipsiți de resurse sunt cei mai afectați. În ciuda campaniilor de vaccinare în unele țări, nu au fost posibile exporturile. În Austria, sigur, avem o uh, tradiție cu carnea de vită și agricultorii austrieci au fost afectați. Noi de aceea trebuie să luăm măsuri. Uh, Maladia nu a fost eradicată și putem avea oricând o epidemie, deci trebuie să reacționăm rapid pentru că lucrurile se schimbă rapid, ce era adevărat acum 10 ani nu mai e adevărat acum, deci directiva din 2000 trebuie schimbată și adusă la zi. Regulile trebuie să fie adaptate ca să ținem cont și de noile descoperiri tehnologice, ca să uh, luptăm mai eficient împotriva acestei febre catarale și să reducem povara care stă pe umerii agricultorilor, Eh, sigur, eh, trebuie să ținem cont și de... Acum 10 ani aveam aceste vaccinuri vii atenuate, însă de atunci eh, și până acum s-au îmbunătățit lucrurile, deci trebuie să ținem cont de asta. E bine că a acționat Comisia foarte rapid, e bine că acționează și Parlamentul, cred că trebuie să abordăm cât mai rapid posibil această nouă directivă. Eu sunt o reprezentantă a fermierilor și știu ce e importantă este acest lucru un ciclu anual. Dacă acționăm rapid, atunci avem o regulă care poate fi utilizată înaintea toamnei, care va fi lucru util pentru toți fermierii. Mulțumesc. Acum domnul Capula Santos. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, propunerea din această din acest act legislativ este una cu care nimeni nu poate fi în dezacord, cel puțin nu pe fond și uh, îl felicit pe comisar că dorește să profite de evoluțiile științifice care permit astăzi utilizarea vaccin vaccinurilor inactivate uh, chiar și în afara zonelor direct afectate de uh, circulația acestui vaccin, este, acestui virus. Uh, virusurile inactivate nu uh, aduc niciun risc de transmitere. Îl felicit și pe raportor uh, Um, domnul Wojciechowski și uh, pe președintele Comisiei, domnul De Castro, pentru susținerea acestei propuneri. Acum uh, competența este una comună între Parlament și Consiliu și se va intra în uh, procedura legislativă așa cum figurează ea în tratatul de la Lisabona. Comisia uh, pentru agricultură a avut o dezbatere pe acest subiect, o dezbatere destul de rapidă, tocmai pentru că acum să ne putem ocupa de acest subiect în plen. Și în viitor sperăm că următoarea etapă va fi un acord cu Consiliul pentru ca noile dispoziții să intre în aplicare aplicare cât mai repede. Așadar, fac un apel la Consiliu să se apropie cât mai mult de poziția Parlamentului European, care cred că se va bucura de o majoritate largă astăzi la vot. Domnul Schnellhardt, vă mulțumesc, domnule președinte. A Vaccina cât mai multe animale împotriva febrei caterale corespunde strategiei pentru bunăstarea animalelor pe perioada 2007-2013. Sloganul acestei campanii este că e mai bine să previi decât să vindeci. Aceste vaccinuri inactivate ne sunt necesare ca să luptăm mai bine împotriva apariției febrei catarale și împotriva impactului pe care îl poate avea asupra sectorului creșterii animalelor este preferabil să avem o abordare uh, uniformă și nu una prea flexibilă. Sunt de acord cu ce a spus doamna Paulsen și anume că trebuie să ne gândim și la alte zone care ar putea să fie afectate decât cele uh, tradiționale și că trebuie să prevenim tocmai o epidemie pe scară largă și nu mai trebuie să existe discuții din, din partea Comisiei în ce privește uh, sacrificarea acestor animale uh, uh, care au fost uh, îmbolnăvite. Vaccinarea globală era un pericol înainte, acum situația s-a schimbat. Trebuie să acționăm rapid și sperăm că aceste campanii de vaccinare vor putea să aibă loc înainte de sfârșitul verii pentru ca toate uh, animalele să fie uh, vaccinate înainte de începutul toamnei. Dacă dumneavoastră, uh, stimate uh, antevorbitori, sunteți cu adevărat crescători de animale, atunci vă invit să faceți această vaccinare pentru că uh, riscă să existe întârzieri din cauza procedurii um, europene și a diferitelor pași prin care, a diferitelor etape prin care trebuie să treacă un text legislativ. Deci trebuie neapărat să ne grăbim. Există un cartonaș albastru sau doreați să, să luați cuvântul la catch de ai. Ah, catch de ai. Bine. Domnul Tarabel acum. Mulțumesc. Mulțumesc în primul rând uh, colegului Wojciechowski pentru raportul său, care spune că e important să ne adaptăm întotdeauna legislația. Vaccinul poate fi viu, atenuat sau inactivat, dar în uh, stadiul actual analizele nu permit să identificăm originea uh, <laughs> virusului în uh, organism. Deci, un, atâta timp cât un vaccin inactiv marcat nu va fi inventat, va fi imposibil să facem deosebirea între un animal vaccinat și un animal afectat de virus. Deci, totuși este o condiție indispensabilă ca o țară să se declară imună de orice contaminare și există un risc ca aceste țări să ridice bariere comerciale față de țările în care ar fi vaccinurile inactivate. Deci trebuie să încurajăm cercetarea pentru un vaccin inactiv marcat ca să uh, avem abordări uh, mai eficiente pe viitor. Mulțumesc și acum ajungem la procedura care le-ai. Doamna McGuinness are cuvântul. Mulțumesc. Într-adevăr, trebuie să uh, ne aducem aminte ceea ce a spus domnul comisar că uh, cazurile de febră catarală sunt în scădere de la 8.000 uh, la 1200 în 2010. Într-adevăr, toate practicile de prevenire sunt uh, binevenite în acest sens și pentru a aborda această problemă, trebuie să ne asigurăm că uh, Consiliul uh, ar, dorește cu adevărat să pună la dispoziția statelor membre tabelele de corelare și sperăm că reacția Consiliului va fi cât mai rapidă posibil. Această, uh, aceste campanii de prevenire trebuie de asemenea să um, includă restricții de circulație a animalelor și, bineînțeles, prevenire. Mulțumesc, domnul Vlasac. Pane předsedo, problémem vakcinace inaktivovanou vakcínou... Vă mulțumesc, domnule președinte. Problema vaccinurilor inactive este că nu putem să verificăm dacă un anumit animal are virusul prezent în sânge din cauza că a fost vaccinat sau din cauza că a fost contaminat. Este o chestiune fundamentală. Și apoi trebuie să ne gândim la uh, durata aplicării acestei directive și a transpunerei ei în legislațiile naționale. Eu nu cred că acest lucru se va putea face înainte de luna iunie. Apoi, uh, termenul scadent uh, de iunie 2011 nu mi se pare a fi unul realist, deci trebuie să existe o prelungire. Domnul Ugea, acum are cuvânt. Grazie, Presidente. cred că sia un Mulțumesc. Cred că, iată, facem un pas înainte, înțelegând că problema asta nu e legată doar de uh, anumite zone din sudul eu, uh, Europei și nordul Africii, ci de întreaga Europa. Eu cred că este o măsură pozitivă, însă doresc să adresez o întrebare colegului Tarabela. Dacă Comisia sau domnul Tarabella nu consideră că trebuie să ne ocupăm imediat și de problema aplicării în serviciile veterinare, pentru că pentru ca să poată uh, avea la dispoziție o măsură care să permită eliminarea problemei, problemei în întreaga Uniune Europeană. Thank you, Mr. Ya. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte Crearea unor condiții uniforme pentru vaccinarea împotriva febrei catarale ovine este foarte importantă pentru că astfel vom putea reduce riscul de contaminare utilizând aceste noi vaccinuri în zonele în care boala nu este prezentă. Dar trebuie să subliniem faptul că agricultorii trebuie să se poată Uh, proteja împotriva uh, dificultăților de exportare a animalelor pe care le cresc. De unde necesitatea de a putea utiliza ultimele, cele mai recente inovații tehnologice și cele mai recente vaccinuri create. Trebuie să subliniem însă două lucruri în acest sens. Pe de o parte, avem nevoie de o soluție rapidă pentru uh, vaccinarea în Uniunea Europeană și, în al doilea rând, avem nevoie de urgență de uh, o <clears throat> obligație de notificare a măsurilor introduse în statele membre, așadar o măsură de notificare din partea statelor membre către Comisie. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul comisar are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Parlamentului pentru faptul că a sprijinit această propunere și pentru faptul că sunt conștienți de uh, urgența Apoi, în ce privește tabelele de corelare, aș vrea ca toată lumea să-și aducă aminte de faptul că conferința președințelor a dorit să uh, dea o notă dinamizantă acestui proiect prin introducerea acestor tabele de corelare. Și chiar mă întreb, e chiar așa de greu ca statele membre să informeze Comisia prin ce proiect legislativ vor transpune uh, noua legislație comunitară e chiar atât de dificil, pentru că ei, evident că trebuie să se pregătească, trebuie să hotărască cum vor transpune uh, legislația comunitară. Dar nu cred că e atât de greu să, să transmită această informație. Am avut <clears throat> mai multe dezbateri în acest uh, sens, în mai multe rânduri. E adevărat că uh, um, situația este foarte inegală de la un stat la altul și statele membre care nu transpun corect legislația s-ar putea să aibă de suferit. Așa cum am spus și în introducere, aș vrea să subliniez și acum faptul că Comisia este împotriva oricăror blocaje uh, inutile. Suntem pe deplin conștienți de faptul că e vorba despre o situație urgentă și noi sperăm că prin intermediul unor negocieri intensive vom putea să găsim o soluție și să fim cu adevărat de ajutor uh, fermierilor și crescătorilor de animale. Cu atât mai mult cu cât știm că sezonul în care izbucnește epidemia Uh, se apropie cu pași repezi. Aș vrea să-i spun uh, domnului Schnellhardt și doamnei McGuinness că Comisia și-a făcut deja temele. Noi avem doar nevoie de aprobarea acestei propuneri de către uh, legislatori. După ce va avea loc această aprobare, vom acționa cât se poate de rapid. Îi mulțumim încă o dată domnului raportor și vă mulțumim dumneavoastră, stimați deputați pentru um, ajutor. Mulțumim și acum are cuvântul domnul raportor. Și acum domnul Wojciechowski, mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul care mi-au susținut raportul. Mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor colegilor Comisiei pentru Agricultură pentru care au reușit să elaborăm foarte rapid acest raport și poate că este un caz destul de rar pentru că, iată, nu în fiecare zi vedem că Parlamentul are o poziție atât de unită pe un document care modifică situația actuală. În ce privește aceste tabele de corelație de care, de care am tot vorbit, că s-a tot spus că este o problemă, aș vrea să spun că e, într-adevăr, poate dificil să înțelegem uh, ce fac autoritățile naționale, pentru că nu va fi de dificil de completat atât de și de trimis aceste tabele. Cetățenii au dreptul să știe dacă aceste dispoziții au fost uh, primite sau nu și dacă aceste tabele nu ar exista, atunci pentru cetățenii ar fi foarte dificil să dispună de trasabilitate. Deci îmi doresc ca aceste tabele să fie nu doar puse la dispoziția Comisiei, ci și la dispoziția tuturor cetățenilor, pentru că sunt documente foarte utile și fac un apel, solicit Consiliul să, Consiliului să, evite, să evităm orice opoziție pentru aceste uh, tabele de corelare, ca, pentru ca vaccinurile să poată fi utilizate deja din această uh, din acest sezon. Trebuie să evităm orice întârziere pentru că uh, altfel ar fi contraproductiv. Mulțumesc uh, tuturor pentru cooperare. Uh, Mulțumesc tuturor. Astfel încheiem dezbaterea. Și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Este un, o întrebare adresată domnului comisar în ceea ce privește importul de uh, roșii din Maroc.